knows very well. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, please. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Bună ziua tuturor! Să-i felicităm de nou pe colegii noștri români cu ocazia Zilei Naționale, colegii din ambele comise, și să procedăm la adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt comentarii, se adoptă fără modificări. Iar acum câteva anunțuri, două de fapt. Această reuniune este retransmisă online, în direct. Și, în al doilea rând, regimul lingvistic. Dispunem de interpretare în 22 de limbi. Procedura este cea uh, ordinară. O cunoașteți foarte bine. Suntem la a treia reuniune comună. Așadar, bun venit tuturor și vom lucra astăzi împreună pe marginea acestui raport important. Am prevăzut două ore pentru această dezbatere și, la fel ca și pentru reuniunile anterioare, cele două comisii au convenit că fiecare ședință comună va fi coprezidată de către președinții respectivi. Este vorba despre doamna Vicky Ford și eu însumi. După cum știți, avem 1278 de amendamente, fără să mai punem la socoteală și avizele de la celelalte comisii. Toate aceste materiale sunt pe masa de lucru. În orice caz, țin să încep prin a mulțumi și a felicita pe cele două co-raportoare, doamnele Calas și doamna Gebhardt, care au depus o muncă extraordinară. Ne dăm seama cu toții că nu este deloc ușor să uh, faci față la o astfel de volum de muncă. De altfel să nu uităm nici pe raportorii din umbră din ambele comisii și să le mulțumim și lor pentru eforturile depuse. Deci, în total, uh, între 15 și 20 de oameni care au lucrat din greu. Și sigur, fără să mai menționăm și munca depusă de echipele tehnice, de secretariate, Tema principală a întâlnirii de astăzi se referă la o serie de amendamente de compromis și ne-am pus de acord împreună cu doamna Vicky Ford că ar fi foarte bine dacă ambele eh, co-raportoare și poate și eh, raportorii din umbră ar putea să eh, ne prezinte cât se poate de mult și din, despre alte amendamente de compromis care încă nu au fost finalizate, dar care poate au o importanță și mai mare decât cele selectate pentru astăzi. Pentru că dacă cumva este ceva în lucru și alte compromisuri pentru niște grupuri de amendamente, oricum trebuie să vedem unde, cum vom reuși să prelucrăm această masă numeroasă de amendamente. Deci îi voi ruga și pe raportorii de numbră să încerce să ne prezinte care este situația. Bineînțeles, vom uh, integra la momentul cuvenit, sub forma uh, cuvenită, și avizele din uh, partea celorlalte comisii. Așadar, este doar începutul reuniunii noastre, trebuie să mă refer și la aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor precedente. Este vorba despre reuniunea din 10 noiembrie 2015. Documentul este inclus în mapa dumneavoastră. În absența unor comentarii, le considerăm aprobate. Iar acum, dacă îmi pot permite să o rog pe doamna copreședinte să ia cuvântul. Yeah. Da. Um... Mulțumesc, domnule copreședinte, mulțumesc tuturor pentru prezența voastră aici și ca să clarificăm unde ne aflăm. Avem de gând să votăm pentru o rezoluție pe 14 decembrie și suntem conștienți că și Comisia intenționează să uh, prezinte propunerile sale săptămâna viitoare și, prin urmare, ar fi foarte bine ca astăzi să discutăm nu doar amendamentele de compromis deja construite, dar ar fi bine să discutăm și asupra punctelor unde încă există diferențe. Aici ne vor ajuta uh, coraportorii și, sigur, dacă anumiți deputați au uh, o idee specifică privind anumite uh, amendamente înainte de săptămâna viitoare, de ce nu? În orice caz, eu sper că și Comisia ascultă cu cea mai mare atenție această dezbatere, pentru că s-ar putea ca Parlamentul să traseze o atitudine relativ uh, diferită de cea a Comisiei și probabil că astăzi este ultima noastră uh, oportunitate de a pregăti modul în care putem influența poziția Comisiei. Mulțumesc foarte mult. Oricum, în general nu dispunem de mult timp. Oricum, pe scurt, ne-au mai rămas două săptămâni ca să putem încheia munca la acest dosar. Și, sigur, nu e un restim foarte lung. Așa că dați-mi voie să începem prin a ne adresa celor două co-raportoare. Sper că v-ați pus de acord cine va lua cuvântul doamna Gebhardt. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi e rândul meu să, să încep ședința. Ne împărțim sacina asta de obicei. Dar, într-adevăr, lucrurile merg înainte. Nu-i uh, întotdeauna ușor, asta e de la sine înțeles, pentru că pozițiile grupurilor politice sunt uh, diferite și în plus acestei uh, dificultății se adaugă și faptul că a trebuit să așteptăm avizele din partea celorlalte comisii uh, Uh, pentru că lucrăm, noi așa, pe baza articolului 54. În momentul de față lucrăm la 38 de amendamente de compromis, care sunt grupate în patru uh, blocuri. Primele două blocuri de amendamente de compromis sunt aproape finalizate, mai trebuie să fie purtate niște discuții de detaliu, dar pe ansamblu putem spune că aceste amendamente au fost uh, deja agreate. Următoarele două blocuri sunt în parte finalizate, în parte scrise și în parte discutate cu uh, raportorii diferitelor comisii implicate în discuții. Și următoarea ședință va avea loc uh, joi și vom lucra în continuare asupra acestor, amende, uh, asupra acestor amendamente de compromis. Bineînțeles, nu pot să prezint astăzi toate cele 38 de amendamente de compromis, ar fi problematic, prin urmare, voi uh, pune astăzi accent pe acele aspecte care în continuare trebuie să fie discutate pentru că sunt uh, aspectele asupra cărora uh, e greu de ajuns la un compromis. Încep cu aliniatul 15. Aici e vorba despre livrarea de colete. Aici viziunile sunt diferite. Mm, cu toții suntem de acord, într-adevăr, că aceasta este una dintre marile probleme în contextul comerțului electronic transfrontalier. Uh, cu toții suntem de acord că trebuie să găsim soluții, atât pentru costuri, cât și pentru uh, siguranța, garanțiile de livrare a coletelor, precum și calitatea serviciilor. Este un lucru care trebuie să fie tratat. Dar nu știm uh, încă cât de mare trebuie să fie sfera de aplicare a acestui uh, aliniat. EMPL ne spune că trebuie să ținem cont nu doar de costul transporturilor, ci și de calitatea locurilor de muncă ale angajaților implicați în genul acesta de livrări. Aceasta este o discuție, iată, aceasta este o viziune care trebuie să fie luată în considerare, este discuția pe care o purtăm în momentul de față, sunt întru totul de acord, Comisia pentru Ocupare, iată, vine cu o propunere foarte bună pe care trebuie să o luăm în considerare. Poate că această poziție este puțin mai soft decât uh, amendamentul pe care l-am depus eu, dar ar putea fi, de ce nu, o bază de compromis. După aceea, purtăm discuții intense pe tema platformelor și a serviciilor oferite prin platforme. doamna Calas și cu mine am venit cu propuneri separate de compromis. Nici noi n-am reușit să ajungem la un uh, numitor comun, dar între timp cred că am reușit să mm, cristalizăm o propunere comună. Considerăm că trebuie să se facă o diferență cât se poate de clară între platforme ca structură, platforme care sunt oferite, și maniera în care ele pot uh, funcționa și pot fi folosite și, pe de altă parte, serviciile care sunt oferite prin intermediul uh, platformelor. Între timp, cred că am reușit să facem această diferență între platforme ca structură și serviciile oferite prin platforme. De ce e nevoie de această diferență? Pentru că considerăm că nu putem băga totul în aceeași oală. Platformele sunt diferite și uh, nu putem, cred, veni cu o definiție cât se poate declară cu privire la structura platformelor. Uh, Uh, în plus, uh, serviciile oferite prin intermediul uh, platformelor sunt la rândul lor foarte diferite și, prin urmare, nu putem veni cu o definiție comună. Există multe amendamente care cer această diferențiere și definire cât se poate declară, dar cred că lucrurile sunt mult prea complicate pentru a fi rezolvate în, fe- în felul acesta. Să nu uităm că există uh, Uh, platforme științifice, platforme care oferă, um, nu știu, locuri de cazare sau mașini, etc., etc. Deci toate acestea sunt diferite, prin urmare nu cred că pot fi incluse într-o definiție comună la platformele pentru servicii, se pune de asemenea problema cât de holistică trebuie să fie viziunea noastră. În acest context, Comisia IMCO are o tradiție pe tema aceasta. Comisia IMCO spune că serviciile nu pot fi văzute ca și unități individuale, ci marile companii, micile companii, consumatorii, dar și lucrătorii trebuie să fie ascultați cu toții pentru ca serviciile să fie înțelese în generalitatea lor. Aceasta este una dintre marile dificultăți, dar cred că până la urmă am reușit să ne descurcăm binișor și cu siguranță vom, ne vom descurca și mai bine. Domnul președinte, o remarcă. Aveți un minut, de fapt, la dispoziție. Dar, iată, de data aceasta le dăm mai mult timp la dispoziție raportorilor, pentru că situația e complicată. Dar ambii raportori uh, au doar 9 minute la, la dispoziție, cu toată generozitatea noastră. Doamna Gerhardt. Dumneavoastră, practic, ne ceruserăți să prezentăm care sunt aspectele asupra cărora în continuare discutăm, dar într-o manieră eficientă în încercarea noastră de a găsi un uh, compromis. Um, doamna Calas vă va vorbi despre, despre telecomunicații și aici e o problemă spinoasă. Se mai pune problema securității cibernetice, conținutul uh, ilegal, problema conținutului ilegal pe internet și lucruri uh, de genul acesta pe care le discutăm în special cu cei de la LIBE și mai există un aspect cu care mi închei uh, intervenția în momentul de față, dar poate că voi reveni asupra subiectului. Deci mai rămâne și problema drepturilor de autor, care cu siguranță va genera mai multe discuții și pe viitor. Uh, aportul Comisiei Cult și uh, a Comisiei Iuri, Juri ne va ajuta însă cu siguranță. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Calas! Um, I also, uh, like to thank the co-rapporteur. Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc uh, co-raportoarei și raportorilor din umbră pentru această bună cooperare și, bineînțeles, secretariatului uh, asistenților și uh, consilierilor, pentru că s-a muncit foarte mult la acest raport. În primul rând, la chestiuni de natură generală. Structura raportului, așa cum a fost uh, trimisă de secretariat, cred că este foarte bună și ar trebui menținută și să încercăm să includem avizele de la alte comisii în această structură în felul în care este ea, ținând cont și de principiul proporționalității pentru temele care sunt de competență exclusivă a altor comisii. Aș începe și eu cu tema platformelor, pentru că acestea reprezintă tema cea mai controversată uh, și s-a discutat foarte mult pe această temă. De asemenea și la amendamentele de compromis la care încă n-am ajuns uh, la un acord final. În primul rând, e nevoie de o politică uh, prietenoasă cu inovațiile, care să sporească concurența și să permită un acces mai bun pe piață. Consultarea pe care o realizează Comisia ar trebui să ne ajute să identificăm care sunt problemele legate de existența platformelor. Așa cum arăta și doamna Gebhardt, problema este oare cu platformele sau cu serviciile oferite de acele platforme. Trebuie să clarificăm acest punct și, pe de altă parte, ar trebui să înțelegem de unde vine problema. Dacă este o problemă care vine din partea unui sector de afaceri care încearcă să-și mențină modelul și care nu face față noi ere digitale sau dacă este o problemă de altă natură. Un alt punct important este uh, eficiența. Eficiența pentru inovație uh, are legătură și cu responsabilitatea limitată pentru mulți intermediari de pe internet. Mulți experți ar arăta că trecerea de la această responsabilitate limitată ar însemna multe costuri suplimentare, în special pentru IMM-uri, pentru că, deși ar putea fi în regulă pentru marile companii, companiile medii uh, mijlocii sau mici nu ar putea face față acestor costuri suplimentare dacă n-ar dispune de uh, armate întregi de avocați sau consilieri care să le permite să respecte regulile. Deci acest lucru n-ar fi bun pentru concurență. Nu mă refer aici doar la costurile de natură economică, ci și la cele de natură socială, libertatea de exprimare, de exemplu, care ar putea fi afectată. Pentru că în cazul în care platformele ar avea o responsabilitate de plină, ar trebui să elimine conținutul pentru a evita un astfel de risc. Același lucru și pentru accesul nediscriminat. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă oare concurență neloială sau înseamnă să discriminăm între rezultatele unei căutări? Pentru că totul până la urmă se bazează pe discriminare și n-ar trebui să încercăm să evităm această uh, problemă, pentru că ideea este să ajungem la rezultatele cele mai optime. Din acest motiv, nu uh, susțin neutralitatea platformelor, dar bineînțeles despre această temă mai avem timp uh, de discuții. La uh, sectorul telecomunicațiilor, cu, toată, cu toți suntem de acord că concurența este bună, dar aș vrea să subliniez că e important să menținem accesul la rețele pe de o parte avem regulile pentru uh, furnizorii de servicii și pe de altă parte avem accesul la rețea pentru a oferi aceste servicii. Un punct important pentru piața unică digitală este implementarea, dacă vorbim de nivelul de armonizare, de cadrul existent și cum uh, facem față nevoilor existente dacă acest, uh, um, acesta ar putea funcționa bine din punct de vedere practic în era digitală. În ultimul rând, cred că ar trebui să ținem cont și de negocierile în curs referitoare la protecția datelor. Multe companii mulți utilizatori nu fac nici măcar pașii minim necesari pentru a-și proteja datele, deci am putea găsi soluții uh, de bază, de exemplu actualizarea software-ului sau uh, uh, investiții pentru a conștientiza oamenii în legătură cu nevoile unei comunicări sigure. Deci, eh, securitatea cibernetică trebuie să țină cont și de comportamentul omului. Internetul obiectelor, eh, volumuri mare de date și alte tehnologii, aici mă bucur că majoritatea grupurilor politice au eh, susținut o abordare pozitivă, pentru că în aceste domenii trebuie să transmitem un mesaj foarte clar în legătură cu ultimele dezvoltări existente și beneficiile pe care le-ar putea aduce pentru cetățenii noștri. La al patrulea bloc de compromisuri. Nu am reușit să ajungem la un acord între noi asupra temelor și poate că am putea propune elementele controversate să fie votate separat. Însă, în primul rând, ar trebui să prezentăm compromisurile susținute de majoritatea grupului, grupurilor și după aceea să trecem mai departe pentru ca toată lumea să fie cât de cât mulțumită cu rezultatul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, pentru această prezentare generală și aveți absolută dreptate. Uh, până la urmă, dacă facem compromisuri, uh, nimeni nu va fi perfect mulțumit, dar e important să nu fim nemulțumiți, pentru că nu putem găsi nicio soluție care să facă pe toată lumea fericită, bineînțeles. Așa că vă mulțumesc încă o dată, a fost foarte clar și ați subliniat care sunt dificultățile cele mai mari cu care ne confruntăm. Trecem acum la raportorii din umbră. Începem cu grupul PPE domnul Filip Jevan din partea Comisiei IMCO. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă centrez doar asupra platformelor în comentariul făcut de mine. Există două probleme care ar trebui abordate. În primul rând, acela al responsabilității platformelor și, în al doilea rând, partajarea valorii, deși aceasta n-a fost discutată între membri. Acum, referitor la problema responsabilității, care este dificultatea pentru noi? Pentru că Directiva Comerț din 2000, la articolul 14, arată că se limitează responsabilitatea platformelor pentru că exista un model economic care urma să se creeze și, din motive de dezvoltare, am uh, considerat că nu trebuie să dăm responsabilitatea acestor platforme. Însă, în ziua de astăzi, lupta împotriva comerțului cu conținut ilicit, ilegal, nu este susținută de existența platformelor. Platformele nu au obligații clare pentru a ne ajuta în această luptă, iar știm cu toții Uniunea Europeană, domnule președinte, dumneavoastră ați fost și președinte al Parlamentului, așa că înțelegeți foarte bine că bogăția Europei depinde de capacitatea noastră de creație și dacă nu o protejăm, nu mai avem bogății de creat. Deci trebuie să avem un sistem în care platformele să contribuie alături de noi la lupta împotriva conținutului ilicit. Există o posibilitate a unei responsabilități judiciare a platformelor, un sistem foarte complex, sau să lăsăm situația așa cum este, dar dacă o lăsăm, atunci conținutul ilicit va prospera în continuare și economia europeană va avea de suferit. Dacă, în schimb, avem un sistem prea um, restrâns, atunci sistemul se va bloca. De Deci ce nevoie de o partajare a responsabilității între titularii de drepturi, platforme și uh, platformele să aibă un rol activ, deci să se implice. Asta ar fi fost primul punct. Acum al doilea punct, domnule președinte. Foarte pe scurt, partajarea valorii, deși n-a fost încă o temă dezbătută, dar într-o zi va veni rândul acesteia și profit astăzi. Am să vă dau câteva cifre. YouTube, care are 800 de milioane de utilizatori, generează 640 de milioane de euro pe an Uh, diesel, cu doar 5 milioane de utilizatori, generează 10 uh, milioane de euro anual. Deci asta înseamnă că există o marjă foarte mare pentru ca și platformele să partajeze această responsabilitate și, de asemenea, să partajeze valorile alături de deținătorii de titularii de drepturi prin care se exploatează um, aceste conținuturi pe platforme. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum pentru raportorii din umbră, vă rog să vă limitați la 3 minute. Dumneavoastră ați respectat foarte bine. Acum, doamna Virkunen, de asemenea din partea PPE, dar de la altă comisie. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, ambilor coraportori și echipei lor pentru munca deosebită pe care au făcut-o. Nu este deloc ușor. Este un proces uh, complicat să ai un raport uh, comun și să ajungi la amendamente de compromis în comun. Dar uh, ambele comisii au încercat să facă eforturi și să respecte termenele foarte strânse. Multe dintre compromisuri sunt deja acceptabile pentru toate grupurile politice, dar mai sunt multe de făcut și întrebări deschise pentru care va trebui să găsim soluții în următoarele zile, practic, pentru că nu mai avem decât o săptămână la dispoziție. Există doar uh, puține chestiuni care ar fi mai complexe decât altele și, de altfel, uh, toți antevorbitorii mei au menționat deja această problemă a platformelor. E nevoie de o definiție a diverselor tipuri de platforme și o clarificare a statutului juridic și rolului acestuia și, de asemenea, a furnizorilor de, de conținut. Trebuie să fim atenți pe de altă parte dacă e nevoie de o mai mare reglementare sau dacă trebuie să implementăm mai bine legislația existentă. Pentru grupul PPE este important să avem un mediu uh, care să faciliteze inovația, intrarea pe piață și concurența loială. Unul dintre principalele principii ale raportului nostru ar putea fi următorul, să avem un cadru cu aceleași reguli pentru aceleași servicii, indiferent că sunt online sau offline, ar trebui să existe aceleași reguli. Din punctul nostru de vedere, acesta este un principiu fundamental. Un mesaj pe care am dormit să-l transmitem cu putere este că uh, crearea pieții unice digitale este esențială și că ea reprezintă un pilon pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa. Tocmai de aceea avem această inițiativă, acest raport din proprie inițiativă în acest domeniu pentru că avem nevoie de locuri de muncă în Europa și să fim în pas cu lumea, cu restul actorilor globali, respectiv Statele Unite și China, cu care ne comparăm în munca noastră. Vă spuneam că PPE-ul va face eforturi în următoarele zile, alături de raportorii principali și din umbră, pentru a ajunge la niște compromisuri bune și pentru a termina lucrările la timp. Este important ca Parlamentul să își exprime poziția, pentru că Comisia va prezenta în curând, respectiv în următoarele luni, viitoarea propunere legislativă pe această temă. Da, mulțumesc. Vreau să vă reamintesc pentru cei care sunt uh, pregătiți să ia cuvântul în a doua rundă, deci după raportorii din umbră, că cel mai bine ar fi dacă ați ridica mâinile acum ca să vă notăm pe listă. Și acum colegul Zourinio din partea SID și Comisia ITRE. Mulțumesc, domnule președinte, uh, doamnelor uh, coraportor. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici și aș vrea să subliniez doar câteva teme importante din acest dosar esențial. Este o prioritate pentru Europa să facem față diviziunii digitale și să luptăm împotriva monopolurilor. E nevoie de susținerea industriei internetului și a noi rețele 5G. Toate acestea pentru cetățeni. Mai mult, impactul digitalizării asupra societății și asupra pieței muncii este esențial pentru noi. În compromisuri, îmi place atenția acordată infrastructurii, capacităților digitale și așa mai departe. Trebuie ca și Comisia să meargă în direcția cea bună pentru a se asigura că această dimensiune este inclusă la nivel transversal. Și aceasta pentru toți cetățenii, indiferent uh, unde se află ei, în zone rurale sau um, Uh, urbane. E nevoie de servicii publice, de acces, de tehnologii care să fie disponibile pentru toți europenii, indiferent că sunt bătrâni, tineri sau cu dizabilități. Referitor la platforme, S și D dorește să uh, prevină structurile monopolistice care nu sunt bune pentru consumatori. Valoarea adăugată trebuie să fie uh, distribuită în mod corect de-a lungul lanțului valorii. Compromisurile în ceea ce privește uh, guvernanță, infrastructură uh, și altele sunt foarte bune și trebuie să utilizăm toate mijloacele disponibile, fondurile de state europene și alte inițiative care să fie utilizate la maxim. Procesul de digitalizare a industriei și internetul obiectelor reprezintă etapa următoare și ar trebui să le susținem din partea Parlamentului. E nevoie și de un nivel ridicat de securitate cibernetică și ar trebui să ajutăm IMM-urile pentru a crește această securitate cibernetică și pe de altă parte, industria securității cibernetice să fie o prioritate pentru noi. Creșterea competitivității în era digitală înseamnă practic și succes pentru tehnologia de tip 5G. Cetățenii au nevoie de un acces ușor la serviciile publice. Comisia trebuie să realizeze o analiză cu atenție în ceea ce privește felul în care digitalizarea schimbă societatea și felul nostru de a trăi. Societatea are nevoie de protecție și în lumea digitală. Coeziunea socială, protecția categoriilor defavorizate sunt esențiale pentru noi. Aceasta este poziția S și D pe care am uh, explicat-o în numele raportorului din umbră. Vă mulțumesc! Thank you for your, uh... Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Doamna președintă, doamna Vicky Ford, vă rog, vă dau cuvântul. Da, mulțumesc din partea grupului ECR și din partea altor raportori din umbră ECR. Eu mi-aș dori un raport care să se centreze pe beneficii atât pentru industrie cât și pentru consumatori, care să susțină inovarea și să susțină eforturile pentru a ne asigura că economia noastră este una competitivă și că putem beneficia de pe urma rezultatelor revoluției digitale. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră de până acum și aș face câteva comentarii foarte specifice referitoare la câteva compromisuri. Drepturile consumatorilor. Nu vreau să văd un set diferit de drepturi ale consumatorilor pentru aceleași bunuri tangibile, indiferent că e vorba de o sticlă, un televizor sau orice altceva, în funcție de cum îl cumperi, online sau într-un magazin. Pentru că uh, acest lucru nu ar trebui să fie important. Uh, poți să cumperi un uh, televizor online sau într-un magazin și nu putem avea două seturi de reguli diferite. Parlamentul și raportorii, raportorii din umbră, avem o poziție comună pentru că nu dorim o abordare diferită. Iată ce spune amendamentul de compromis unit pe care îl avem și comisia, dacă ne ascultați, vă rog să țineți cont de acest aspect în uh, ideea dumneavoastră de a avea reguli diferite pentru bunuri tangibile vândute, comercializate online. Parlamentul sugerează cu totul altceva. Acum, în ceea ce privește mărcile de încredere, uh, dacă dorim mărci de încredere, ele nu trebuie să fie la nivel european, ci pe sector de activitate care să vină de jos în sus. Directiva serviciilor, mă bucur că se susține articolul 20 și se luptă împotriva discriminării și în această directivă aș dori să se utilizeze legislația existentă când este posibil. În ceea ce privește frecvențele uh, de spectru, noi nu dorim Uh, spectru armonizat, pentru că s-a încercat deja de două ori din partea Consiliului, știm că asta nu funcționează, deci avem nevoie de o abordare coordonată asupra spectrului pentru a merge mai departe și nu a uh, ajunge la un alt blocaj cu Consiliul. Majoritatea grupului, grupurilor, consideră că nu avem nevoie de o autoritate unică europeană pentru uh, sectorul telecom, deși susținem uh, nevoia de resurse, dorim de asemenea uh, implementarea mai bună a Orizont 2020 în ceea ce privește cloud computing. În ceea ce privește livrarea de colete, există chestiuni care ar trebui să fie identificate care funcționează în unele state membre și nu, ce, nu susțin uh, dorința Comisiei de a implica sistemele de asigurări sociale în unele state membre. Chiar și Comisia de Ocupare a spus că este vorba de o competență a statelor membre. Platformele acum, consumatorii le utilizează pentru că doresc să o facă și trebuie să le oferim această posibilitate. Restricțiile în ceea ce privește responsabilitatea intermediarilor este importantă. Economia partajată, aici uh, nu sunt de acord cu competențele care au fost determinate. Uh, profesiile liberale nu sunt un obstacol în sine și acum securitatea cibernetică este o chestiune foarte delicată și trebuie să ținem cont și în această directivă de ea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Acum Comisia ITRE, uh, domnul Henkel. Da. A, am să recuperez uh, timpul în exces pe care l-a folosit Vicky. Și am să vorbesc doar spre uh, alineatul 19 și 19 și am să fac o declarație. Cu toții ne dorim capacități ridicate și în zonele rurale și părerea noastră este că trebuie să ajungem la asta printr-o mai mare concurență și nu printr-o concurență scăzută. Acceptarea anumitor uh, oligopoluri este o modalitate de a asigura investiții, însă aceasta nu este deloc o atitudine bună din punctul meu de vedere față de Statele Unite, noi în Europa am avut probleme tocmai pentru că am liberalizat și am privatizat piața mult mai târziu decât în Statele Unite. Și mai avem încă de suferit consecințele acestui proces întârziat de liberalizare, așa că ar trebui să prindem din urmă americanii. Din păcate, n-am reușit să introducem în compromis uh, această idee ca uh, statele să realizeze o diversificare a activelor de care dispun, de exemplu în țara mea. Mulțumesc foarte mult. Uh, grupul ECR uh, nu folosește nici măcar timpul de care dispune. Un rezultat foarte bun. Și acum doamna Dita Haranzova din partea ALDE și din partea Comisiei IMCO. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc raportoarelor pentru munca la acest dosar provocator. Și sunt de acord cu președintele Comisiei IMCO. Tonul raportului ar trebui să fie pozitiv. Mai mult decât atât, aș adăuga că consumatorii și firmele așteaptă de la noi rezultate într-un interval de timp relativ scurt. Iată de ce grupul meu politic nu poate fi de acord cu compromisul de la um, alineatele 7 până la 11, pentru că acestea merg în direcția greșită. Se pare că unele grupuri politice au hotărât că Europa n-ar trebui să folosească acest moment potrivit pentru piața unică digitală și n-ar trebui să lanseze un set comun de reguli pentru această piață unică digitală. În locul acestor compromisuri, noi am cere comisiei să amâne propunerile și să vedem ce se întâmplă între timp cu uh, uh, conținuturile, conținuturile online. Pot să vă spun dinainte ce se va întâmpla. Uh, ne vom confrunta cu uh, 28 de sisteme de legislație diferite, ceea ce se întâmplă și astăzi și cred că nu asta este scopul nostru. Trebuie să profităm de această oportunitate uh, și uh, trebuie să spunem că propunerea referitoare la bunuri și servicii online va crea o mare diferență între comercializarea online și offline, decalaj care există oricum și acum. Propunerea comisiei ar putea fi un prim pas în direcția cea bună și al doilea pas ar putea fi făcut prin uh, implementarea REFIT. Sper să ajungem uh, totuși la un compromis și la acest punct. Pe mine mă interesează foarte mult uh, ce se întâmplă la nivelul UE și acțiunea UE atunci când uh, deține competențe. Totuși, nu aș dori să includem în acest raport elemente care nu țin de competența UE sau de competența comisiilor parlamentare. Iată de ce multe dintre uh, compromisurile care au venit din partea S și D, și din categoria 3 nu pot să le accept. Există patru avize la acest raport, uh, care sunt uh, sub regula 54, inclusiv uh, avizul de la ocupare, deci ei trebuie să hotărească aceste chestiuni și n-ar trebui incluse în compromisurile noastre. Un ultim comentariu. Vreau să repet că nu susțin o marcă europeană pentru paginile web. Dacă Lucrurile sunt destul de bune, sunt convinsă că se poate face copy-paste de pe o pagină pe alta, fără probleme oricum. Mulțumesc, mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Și acum, doamna Reda din partea verzilor și de asemenea pentru Comisia IMCO. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră. Cred că s-au făcut deja progrese foarte bune, în special asupra platformelor. Dacă diferențiem între infrastructură și servicii, așa cum spunea doamna Gebhardt, cred că multe din problemele cu care ne confruntăm se rezolvă într-o oarecare măsură de la sine. De exemplu, problema neutralității. E clar că infrastructura trebuie să fie neutră, iar serviciile uh, acționează ca un adevărat filtru, încercând să îndrume cetățenii în mulțimea de informații existente. Deci, uh, prin definiție, nu pot da dovadă de aceeași neutralitate ca și infrastructura. De asemenea, este important să nu ne îndepărtăm de la principiul general uh, referitor la responsabilitatea limitată din uh, Directiva pentru Comerț Electronic. Am ascultat și îngrijorările manifestate de PPE în ceea ce privește uh, fluxul de venituri pentru conținut digital, dar cred că ar trebui să vedem ce măsuri ar putea aduce și mai multe venituri pentru aceste companii și să rezolvăm dezechilibrele care există, de exemplu, prin regimurile TVA. Bineînțeles că aceasta este o povară foarte mare pentru editori și pentru cei care, pentru edituri, pentru că rata TVA-ului în unele părți este mai mare, dar aceasta este o consecință directă a faptului că cărțile electronice sunt vândute și schimbarea unui astfel de regim ar rezolva multe din problemele uh, Uh, cu care ne confruntăm în protecția consumatorilor. Cred că în felul acesta am ajunge la un rezultat mai echilibrat, fără să subminăm principiul de bază al uh, responsabilității limitate pe internet. Construirea unei economii bazate pe date, și aici cred că suntem pe drumul cel bun, dar aș menționa un amendament pe care l-am prezentat uh, referitor la directiva bazată pe date. Aici avem deja o legislație în care Comisia a tras uh, concluzia că aceasta a dăunat economiei de date și dacă suntem cu adevărat serioși, cred că ar trebui să avem o directivă care a fost adoptată în anii 90 și să spunem pur și simplu despre ea că nu mai e potrivită pentru ziua de astăzi dacă dorim cu adevărat o economie a datelor în Europa. Referitor acum la susținerea propunerilor pentru uh, științe deschise și subminarea și procesarea de date. Toate acestea sunt chestiuni esențiale dacă dorim ca Europa să rămână competitivă în acest sector și dacă dorim ca cercetătorii noștri să fie în stare să dea rezultate, bineînțeles, în beneficiul societății europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Raimond, care reprezintă verzii din partea Comisiei IDRE. Mulțumesc! Internetul și piața digitală reprezintă o infrastructură esențială a societății în următoarele decenii și poate chiar și mai mult decât câteva decenii. Felul în care dezvoltăm această societate trebuie să țină cont de acest aspect și asta înseamnă că ar trebui să fim uh, mai atenți la impactul asupra societății și nu doar la crearea de profituri. Și mă refer aici în special la chestiunea uh, blocajelor geografice. Primul proiect cred că era mult mai bun decât compromisul la care s-a ajuns aici, pentru că eu cred că trebuie să mergem mai departe, va deveni o obligație pe termen lung să permitem accesul la orice fel de conținut într-un mod facil. M-aș referi și la două alte chestiuni care au un impact mare asupra societății. În primul rând, împuternicirea femeilor. Ar trebui să ținem cont de acest aspect și ar trebui să ținem cont de amendamentele venite de la Comisia FEM, de la colega noastră, pentru că piața unică digitală poate oferi um, un impact deosebit și acesta ar trebui inclus în raportul final. Amendamentele referitoare la persoanele cu dizabilități și aici ar trebui să găsim soluții nu doar pentru a oferi noi oportunități de piață pentru unele firme, dar și pentru a oferi mari oportunități pentru întreaga societate. Acestea sunt ideile noastre, acestea sunt compromisurile la care dorim să ajungem și considerăm că întregul raport merge un pic într-o direcție greșită din punctul nostru de vedere. Uh, now, uh, I would like to invite... Mulțumesc. Acum urmează doi colegi de la EFDD, domnul Zulo, care reprezintă Comisia INCO. Anch'io faccio i complimenti alle due relatrici per il lavoro che stanno svolgendo. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să le felicit pe cele două raportoare pentru eforturile depuse. Iată, cele două raportoare au reușit să unifice oarecum diferitele poziții ale diferitelor grupuri eh, politice fără însă a face rabat la uh, tăria, să spunem, a textului final. Eu vreau să vorbesc astăzi despre încredere, care este de fapt uh, unul dintre pilonii pieței unice, în general, și a pieței unice digitale de asemenea. Tocmai de aceea, în textul la care rucăm, ar trebui să ne asigurăm că cetățenii au, uh, se simt în uh, siguranță. Dacă nu există sancțiuni, atunci nu există nici stimulente pentru utilizarea instrumentelor pe care le punem la dispoziția cetățenilor. Deci, cetățenii europeni, dacă ei să folosească toate instrumentele pe care li le, pun, li le punem la dispoziție, trebuie să le înțeleagă mai întâi de toate și să aibă încredere în ele, să le dovedim că funcționeze. Iată, acum avem un aliniat pe tema aceasta încrederii. acest aliniat conține toate elementele care până la urmă dau mai multă substanță acestui concept uh, abstract. abstract. Dar percepția, până la urmă, a uh, conceptului trebuie să fie legată de ceva mai tangibil. Trebuie să oferim, uh, zic eu, niște concepte tangibile. Și conceptele acestea tangibile ne vor ajuta să avem încrederea cetățenilor. Mulțumim. Urmează domnul Boreli, numele ITRE. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Calitate de vicepreședinte a unui grup uh, politic, știu cât de greu e să se ajungă la un consens între diferitele uh, grupuri. Prin urmare, nu pot decât să laud uh, eforturile doamnelor uh, Gebhardt și Callas. Și în plus mai sunt și sau situația se complică pentru că iată avem două comisii competente pe același raport. Raportul încearcă să ne ofere posibilitatea de a acționa rapid și uh, de a avea și o viziune optimistă asupra viitorului. În uh, piața unică digitală, cetățenii trebuie să fie în centrul, în miezul uh, preocupărilor. Cetățenia digitală, responsabilitatea, concepte esențiale pentru noi. De asemenea, esențiale sunt uh, investițiile în infrastructură. Trebuie să ne asigurăm că toți, chiar și cei din zonele rurale, persoanele care vin din categorii sociale discriminate, au acces cu toții la internetul în bandă largă. Doar așa putem genera noi oportunități și, de ce nu, putem contribui la crearea de locuri de muncă. Internetul este, până la urmă, răspândit, este un instrument uh, uh, folosit de mai toată lumea și tocmai de aceea comerțul electronic trebuie să fie dezvoltat și promovat. Pe tema aceasta există câteva paragrafe în raport, dar din punctul meu de vedere am putea crea un adevărat capitol de sine stătător pe tema aceasta a comerțului uh, electronic. Piața unică digitală, până la urmă, poate contribui la revitalizarea economiei europene. Tocmai de aceea trebuie să dăm dovadă de cât mai multă ambiție cu putință. Mi se pare că compromisurile acestea ne trag așa în jos, ori noi vrem mai mult. Mulțumesc. Da bine. Nimeni nu poate fi mulțumit uh, întru totul de compromisuri. Știam asta de la bun început, nu-i așa? Doamna Capăl, de la ENF. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să le mulțumesc celor două co-raportoare pentru uh, calitatea eforturilor lor. Au reușit să, inclus, să, să includă această temă deosebit de complexă în doar 38 de com, amendamente de compromis tema e complexă în sine și mai sunt și cele două comisii competente pe fond, uh, ceea ce complică și mai mult lucrurile. Ne dorim cu toții ca această piață unică digitală să garanteze beneficii atât pentru consumatori cât și pentru companii uh, și ne dorim ca această, de asemenea ca această piață unică digitală să uh, genereze creștere economică și locuri de muncă pe plan european. Din punctul nostru de vedere, trei aliniate sunt deosebit de importante. Uh, Aliniatul 19, investițiile private, 19A, uh, investițiile publice și un alt aliniat foarte important este uh, aliniatul 20. Aici ne dorim o reglementare a oligopolurilor. După aceea, aliniatul 34 Uh, la guvernarea electronică, noi ne dorim ca aici discriminarea să fie, să fie clar combătută. La 19, infrastructura și uh, investițiile private, ei bine, noi suntem de părere că competiția trebuie să fie garantată. Competiția este cea care duce la investiții. Uh, și la creștere. Din punctul nostru de vedere, aliniatul în momentul de față este cam prea static. Uh, formularea ar putea să fie mai bine cristalizată pentru a pune accent pe consolidarea investițiilor și, uh, de asemenea, pe promovarea uh, investițiilor private. După aceea, oligopolurile. Oligopolul nu este o nu este un succes din punctul nostru de vedere, nu este de dorit din punctul nostru de vedere. Deci, eh, trebuie să vorbim în eh, neapărat din, eh, în raportul nostru despre telecomunicații. De asemenea, cu atât mai mult cu cât vom avea o revizuire a directivei privind telecomunicațiile, trimiterea la această, acest cadru juridică în uh, vigoare trebuie să, să fie neapărat menționată aici. Și după aceea, guvernarea electronică. Um, libertatea de a alege trebuie să fie garantată. Oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a face o alegere fără a fi însă discriminați. Vă mulțumesc, uh, stimați colegi, spune domnul președinte, pentru această discuție deosebit de, import, de interesantă. Uh, îi voi da acum, uh, sau voi ceda prezidiul colegei Vicky Ford. Vă mulțumesc, domnule Buzek. Care e lista mea? Olga Shenalova, Anne Zander, Lisa Yakansari, Gunnar Hotmark, Dan Dalton, Antonis Goigas, Claire Moody and then the Commission. If there's... Și apoi Comisia. Dacă mai există vorbitori care doresc să fie incluși pe listă, vă rog frumos să-mi semnalați asta acum. Domnul Pony va fi primul care ia cuvântul pentru că dumneavoastră ați fost raportor uh, la LIBE. Deci mulțumesc că veniți, uh, ați venit și la ședința noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să le mulțumesc celor două raportoare pentru munca excelentă, care sper să se încheie până săptămâna viitoare. Uh, noi, uh, la LIBE, am votat ieri. Am votat uh, avizul nostru. Consider că am ajuns la o soluție echilibrată. Noi vorbim despre protecția datelor, protecția uh, Uh, sferei private, din, uh, uh, din prisma drepturilor fundamentale, dar în același timp facem legătura între drepturile fundamentale și creșterea economică, prezentând o nouă viziune asupra securității și o nouă viziune asupra oportunităților oferite de evaluarea datelor, acel data mining. Și mai am un uh, comentariu, un comentariu care se referă la platforme. Eu consider că nu-i momentul să fim prea restrictivi în textele noastre. Trebuie să înțelegem uh, specificitatea platformelor. Există diferite tipuri de platforme. E imposibil să avem o singură definiție pentru, defi- uh, pentru platformă. Dacă asta este uh, dacă pornim uh, munca de la uh, conceptul acesta al diferenței existente, atunci cred că mergem pe calea cea bună. Mulțumim, urmează domnul Blanco. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc uh, doamnelor raportoare pentru eforturile lor. Dați-mi voie, mai întâi de toate, să mulțumesc pentru faptul că, iată, se vorbește despre combaterea prăpastiei digitale. Există, din păcate, iată, categorii întregi de cetățeni care sunt uh, excluși uh, în contextul acesta al digitalizării, situația trebuie să se schimbe. După aceea, blocarea, blocajele geografice. Toată lumea este de acord că aceste blocaje geografice, în special atunci când uh, sunt nejustificate, trebuie să fie uh, combătute. La 17 și 18 am reușit să ajungem la un compos, uh, compromis. La 16 trebuie să vedem dacă uh, anumite excepții la blocajele geografice sau anumite blocaje uh, geografice ar putea fi considerate ca fiind uh, uh, justificate, ele nu cumva reușesc totuși să încalce regulile privind proprietatea intelectuală. De, deci, există situații în care blocajele geografice nu nu pot uh, fi combătute. Putem vorbi despre blocaje geografice justificate. Mă refer, spre exemplu, la exemple Mă refer, uh, spre exemplu, la produse pentru care există un, uh, o anumit, uh, sau anumite drepturi care decurg din proprietatea intelectuală. Deci, eu cred că trebuie să mai ne mai gândim încă o dată la articolele acestea, pentru că formularea s-ar putea să nu fie cea mai bună. Doamna Senalova. Vă mulțumesc, doamnă președinte și domnule președinte. Vreau să mulțumesc de asemenea celor două co-raportoare. Raportul este excelent. Am câteva comentarii legate de amendamentele de compromis. În primul rând, mă voi referi la compromisul cu privire la accesul pentru toți cetățenii. Să nu uităm că există mulți cetățeni, în special uh, cetățeni vârstnici, uh, care nu vor să participe la această societate electronică. Bineînțeles, eu sunt de acord cu principiul incluziunii sociale și accesul universal pentru toți cetățenii și sunt dar în același timp să nu uităm că nu putem până la urmă uh, interzice cetățenilor uh, europeni de a beneficia de servicii altfel decât pe cale electronică. După aceea, am un comentariu legat de aliniatul 16, uh, blocajele geografice. accesul uh, dezechilibrat din pricini uh, geografice vizează nu doar uh, sau se regăsește nu doar în sfera digitală, ci și în viața reală. Prin urmare, consider că regulile pentru lumea online și cea offline trebuie să fie identice, deci sunt întru totul de acord cu uh, colegii. Și uh, nu trebuie să facem excepție la, de la această regulă nici în ceea ce privește blocajele geografice. În al treilea rând, uh, eu am fost unul dintre raportorii din umbră la Comisia TRAN pe marginea acestui dosar și consider că am, avizul cu care am venit uh, este unul foarte bun și tocmai de aceea ar trebui să fie incorporat în raportul final. Mi-ar plăcea tare mult ca unele dintre, măcar unele dintre contribuțiile de la Tran să fie incluse în uh, raportul final. Mulțumesc încă o dată pentru mun munca excelentă. Urmează doamna Sander. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu n-am cerut cuvântul, dar dacă vreți să intervin, voi profita de ocazie. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Vreau și eu să le mulțumesc celor două raportoare. Vreau să mulțumesc pentru tot ce au făcut deja și să le urez mult succes pentru ce va să vie. Eu sunt uh, membră la ITRE, la EMPLE și uh, la și din această poziție dați-mi voie să îmi permit să zic că până la urmă piața digitală poate oferi multe oportunități salariaților, oportunități de care aceștia n-ar fi putut altfel beneficia. Mă gândesc în special la cei din zonele rurale, dar bine, formularea din avizul uh, nostru este mult mai largă acești uh, salariați, tocmai de aceea trebuie să fie formați, trebuie să-și însușească abilitățile necesare. După aceea, în al doilea rând, dați-mi voie să mă refer și eu la platforme. Am fost uh, tare încântată de cele spuse de domnul Juve cu privire la responsabilizarea uh, platformelor. De ce nu? Platformele și-ar putea asuma angajamentul uh, de a-și trata clienții care sunt uh, în esență IMM-uri, deci să trateze, de a-și trata clienții într-o manieră mai echitabilă și mai transparentă de asemenea. Iată, cam acestea erau comentariile mele. Mulțumesc, doamnă președinte. Să repet uh, cine e pe lista mea. Siyakinsari, Gunnar Hockmark, Dan Dalton, and Nesgorgas and Claire Moody. Would anybody else like to signal for the floor? No? Okay. Thank you. Okay, so it's Lisa. Bine să continuăm atunci. Lisa, ai cuvântul sau lipsește în sală? Atunci, următorul înscris pe listă. Mulțumesc că mi-a acordat și mie un pic de timp aș vrea să spun un lucru sau mai multe. În primul rând, într-adevăr, să le mulțumim raportoarelor. Au avut o sarcină dificilă. Și așa cum au precizat și domnul Buzec de mai multe ori, până la urmă, dar nu putem mulțumi pe toată lumea, da? Eu aș spune totuși că nu e neapărat abordarea cea mai bună. Ar trebui măcar să încercăm să fie toată lumea mulțumită la urmă. Uh, da, trebuie să, uh, într-adevăr, să ne fixăm un uh, obiectiv de ambiție ridicat, pentru că până la urmă nu este neapărat nevoie că vrem să ducem economia digitală de aici până acolo, ci doar vrem să facem parte dintre lideri. Și dacă pot spune lucrurile așa, am impresia că pe undeva mai degrabă ne luptăm să limităm niște consecințe neplăcute, nedorite, decât să deschidem cu adevărat căi noi pentru viitor, pentru dezvoltare. Dar uh, eu cred că dacă am avea într-adevăr o economie digitală dezvoltată puternică, nimeni nu ar avea mai mult de beneficiat de asta decât noi înșine. Să ne gândim la o tehnologie cum ar fi uh, 5G-ul. Păi, câte lucruri nu, nu ar putea favoriza uh, utilizarea acestei tehnologii. Vedeți, asta ar putea fi un pas mare. De aici pot decurge uh, oportunități foarte mari pentru Europa, pentru că dacă noi nu uh, prindem aceste oportunități, nu le folosim, atunci uh, altcineva uh, va intra pe piață. Dacă noi ne ocupăm doar de uh, repararea, cârpirea unor mici piedici, nu știu, ne ocupăm de TVA, de situația e-book-urilor, de asemenea, ne legăm poate foarte mult, prea mult de uh, platformele online, dar platformele au fost întotdeauna prezente, nu pe piață. Și reamintesc uh, ceva care poate părea contradictoriu, dar până la urmă trebuie să ajungem la acea situație în care îi facem mulțumiți pe toți, pentru că uh, noi, dacă nu ne fixăm acest obiectiv uh, ambițios, atunci uh, vom avea un sector care va continua să sufere de blocaje. Deci, asta țineam să vă spun, dragă domnule președinte Jerzy, trebuie să încercăm de fapt să fie toată lumea mulțumită. Very good, number one. Um, Dan Dalton next. Foarte bine, urmează domnul Dalton. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu le mulțumesc doamna, coraportorilor pentru că cu atât, atât de multe medamente e o muncă uriașă. Eu sunt destul de mulțumit, sigur, nu cu mulțumit de tot uh, ce apare în raport. Cred că, într-adevăr, încă trebuie să uh, să mai eh, cerem mai mult de la Comisie, pentru că nu, nu suntem neapărat mulțumiți cum este tratată problema brevetelor. Acum, în ce privește blocajele geografice, eh, sigur, noi am susținut întotdeauna portabilitatea licențelor legale. Deci trebuie să găsim o posibilitate. Știm mai ales că oricum există, există tehnologie disponibilă pentru a pune în aplicare, la fel cum este retransmisă și întrunirea noastră. ce privește uh, tehnologia de cloud, compromisul 36, cred că uh, nu cred că neapărat trebuie să copiem tot ce se întâmplă în restul lumii. Asta ar fi, până la urmă, o abordare greșită. Iar în ce privește drepturile consumatorilor, da, ne îngrijorează situația de discriminare potențială atât online cât și offline și ne vom exprima și săptămâna viitoare. În ce privește chestiunea legată de spectru, Uh, aici mă tem că totuși este și o chestiune legată de subsidiaritate. Și așa cum tocmai spunea și un antevorbitor, la un moment dat să nu pierdem în vedere adevăratul scop. Pentru că, sigur, fiecare își apără propria teorie politică, dar să încercăm să vedem ce se află dincolo de toate astea. Pentru că până la urmă uh, riscăm să nu vedem ceea, acele avantaje adevărate care pot decurge din economia digitală. Mulțumesc. Thank you very much, rapporteurs. I'm very excited. Mulțumesc. Le mulțumesc și eu raportorilor. Uh, sigur, nu toată lumea este mulțumit, dar până la urmă ce pot să spun? Se pare că te îndreptăm spre un cocktail perfect de social-liberalism. Și așa este bine, să facem tot ce putem ca să obținem un instrument uh, uh, cât de eficient, pentru că ne putem inspira din experiența tuturor a fiecarei țări, a Germaniei, Estoniei și să obținem un instrument cu adevărat eficient până la urmă, pentru că dacă ratăm această oportunitate ar fi mare păcat. Pentru că trebuie, într-adevăr, să facem în așa fel încât ori toți, orice cetățean european să fie un câștigător din această nouă legislație. Cred că avem nevoie de uh, formulări uh, clare, să dăm o orientare uh, cât mai deschisă spre inovare și de susținere a economiei partajate, care face parte din viitor. Trebuie să-i lăsăm pe oameni să meargă în această direcție. Platformele online și ele fac parte din viitor. Ele sunt deja prezente, oamenilor le place, deci lăsați pe oameni să inoveze, să folosească internetul, platformele. Și uh, în ce privește livrările, licențele transfrontaliere, de multe ori sunt prea multe obstacole și până la urmă poate că nu trebuie neapărat să reglementăm toate mărunțișurile, uh, mai, lăsă, mai lăsați și piața să se descurce să găsească căile cele mai bune. Deci, uh, poate nu trebuie să ne uh, lăsăm prea mult preocupați de niște detalii. Ceea ce contează cu adevărat este ca lucrurile să funcționeze. Cu cât noi ne concentrăm pe uh, toate barierele posibile de luat la analize, cu atât pierdem timpul. Deci, trebuie doar să ne asigurăm că toată lumea va avea de câștigat din asta. Mulțumesc. Claire Moody. Thank you very much. Mulțumesc. Și la rândul meu trebuie să răspund nu mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră pentru această muncă de-a dreptul herculeană. Sigur, nu cred că alți colegi ar fi fost mult mai, ar fi mai norocoși să obțină alte compromisuri sau mai multe. Acum, sigur, trebuie să ne gândim că la un moment dat și la problema aceasta a resurselor care vor fi acordate agențiilor de monitorizare. Vreau doar să mă refer la unele comentarii ale antevorbitorului. Eu cred că este neapărat nevoie să recunoaștem saltul înainte deja efectuat de piața digitală și să nu uităm că uh, oamenii cetățeni nu sunt doar consumatori, dar piața digitală are un impact asupra vieții cetățenești în general. De exemplu, dacă ne gândim la compromisul 19A, unde se vorbește despre necesitatea de investiții în favoarea accesului universal la internetul pe bandă largă. Însă, chiar și mai departe decât atât, cred că trebuie să vorbim despre incluziunea digitală care este o temă care include și necesitatea de a, aș, pentru oameni de a-și putea însuși competențele necesare pentru a avea acces la piața digitală. Și, în sfârșit, această incluziune digitală sigură uh, trebuie să se, se refere și la accesul la locuri de muncă, accesul la sistemele de formare, pentru că doar așa oamenii își pot folosi drepturile. Pentru că nu trebuie să considerăm că toate decurg așa de la sine în orice situație. Foarte pe scurt, ultimii patru vorbitori s-au exprimat uh, cu foarte mult bun simț, cum poate n-am mai auzit de mult. Și, într-adevăr, sigur, se caută așa un set de reguli comune și încercăm să facem ca fiecare să aibă ceva de câștigat. Dar să nu uităm un principiu vechi. Dacă mediul de afacere o duce bine și consumatorul are de profitat din asta. Așa că trebuie sigur să ne gândim și la legislația privind protecția consumatorului, dar mă gândesc și la uh, precedentele întâlniri ale raportorilor din umbră și la procesul de negociere în trilog și ajungem într-adevăr la uh, următoarea întrebare. Comunitatea academică de cercetare este la rândul ei mulțumită sau nu cu ceea ce pregătim noi aici? Pentru că știm cu toții că ne-am fixat un obiectiv de 3% din PIB pentru în favoarea cercetării și cercetarea este un vector uh, Uh, în favoarea uh, consumatorilor și a cetățenilor în general. Deci uh, eu aș prelua o parte din sugestiile ultimilor antevorbitori. Și, într-adevăr, dacă vrem ca Europa să rămână numărul unu, trebuie să mergem în această direcție și nu vrem să fim pe locul doi, noi Europa. Mulțumesc. Give the floor to the Commission and then back. Iar acum uh, dăm cuvântul comisiei și apoi încă o dată celor două raportoare. Dar n au mai rămas câteva minute dacă uh, cumva vreun raportor de numbră dorește să mai intervină, poate după ce vorbește comisia. Comisia, vă rugăm. Mulțumesc, doamna președintă, stimați și stimate deputate. Aș avea câteva observații mai întâi, observații generale. Suntem uh, uh, foarte bucuroși să auzim aici că acest, uh, acest instrument legislativ este văzut așa cum trebuie să fie, un set de reguli comune, pentru că piața digitală este foarte fragmentată și dacă vrem să avem o piață unică digitală, trebuie să avem și setul de reguli comune. Și sigur, asta poate că implică și un, o nouă abordare uh, ale procesului de legiferare. Dar uh, reamintesc totuși că uh, principiul armonizării uh, minime nu este neapărat cea mai bună cale în acest moment dacă ne dorim o piață unică digitală. Deci noi vom prezenta o primă versiune a propunerii noastre foarte, foarte curând. Și vom vedea atunci deci, în ce măsură ne apropiem de acest obiectiv. Pe de altă parte, eh, da, dacă ne dorim să fim pe locul întâi în lume, trebuie să acționăm cu rapiditate. Piața se mișcă repede, deci trebuie, prin urmare, ca și procesul legislativ să fie mai eficient, mai rapid, să ne concentrăm pe eh, priorități. În orice caz, ne vom strădui să oferim legislatorului posibilitatea de a lua o decizie eh, rapidă. Apoi, comentarii specifice în ce privește blocajele geografice se pare că din uh, ceea ce rezultă din uh, amendamentele de compromis este ideea că am putea evita uh, blocajul geografic folosind mai bine directiva existentă privind comerțul online, articolul 20. În orice caz, Comisia intenționează să aibă o pârghie prezentă și în, instrumentul legislativ care se referă la acest punct, acolo unde este necesar doar pentru că nu este sigur că legislația precedentă este suficientă. Și sigur sperăm că Parlamentul va sprijini propunerea noastră. Pentru că, până la urmă, firește, nu este doar o discuție generală dacă este nevoie sau nu, dacă este de dorit sau nu, ci sigur trebuie să avem dispoziții specifice pentru fiecare tip de situație, tip de conținut. Și încă o observație legată de platformele online. Noi nu vrem să dăm această senzație când ne referim la platforme așa la modul ideal general. Cred că încă de la bun început în acest sector de legislație, chestiunea platformelor este una centrală și când vorbim de sectorul telecom și de sectorul media și de servicii și când este vorba de drepturile de autor și când este vorba de uh, securitatea cibernatică, de fiecare dată discutăm despre rolul specific al platformelor. Dar, uh, sigur, să nu aibă cineva impresia că nu ne ocupăm de platforme sau uh, le tratăm ca pe ceva uh, uh, abstract. Pur și simplu este vorba de actualizarea constantă a legislației europene. Mulțumesc. If I may, just before I come back. Dacă îmi dați voi acum, înainte de a da din nou cuvântul raportoarelor, sigur, când vom ajunge la uh, vot, uh, vom include și uh, avizele din partea celorlalte comisii. Dar sigur știm, și, știm cu toții că există și alte instrumente legislative în curs de elaborare la Parlament acum și în ce privește securitatea informațiilor și în ce privește procesarea datelor. Și doar, spuneam deci, doar ca să uh, reamintesc tuturor că orice aspect care ține de securitatea informațiilor a sistemelor informatice este extrem de delicat. Și, sigur, sper că vom putea finaliza în cadrul fiecărui instrument legislativ la timp o, un răspuns potrivit. Dar ca să știm de fiecare dată pe ce secțiune uh, votăm. Cine pre- va lua cuvântul de data asta? Doamna Gebhardt sau doamna Calas? Doamna Calas. Mulțumesc. Mulțumesc de altfel tuturor pentru intervențiile de astăzi. Cred că sunt câteva teme la care vreau să mă refer. Așa cum spunea și Comisia în, în diverse domenii ne confruntăm cu diverse probleme, dar sigur este vorba de găsirea acelui set de reguli comune. În orice caz, am încercat în toate uh, formulările amendamentelor noastre să stabilim un rol cât mai clar pentru fiecare actor. În ce privește platformele, îmi pare rău că domnul Filip Juvin a plecat deja, însă așa cum spunea și domnia sa, sigur, ar trebui să uh, fim pe locul întâi în ce privește economia digitală. Dar ceva care nu trebuie pierdut din vedere. Platformele ca intermediari joacă un rol important în cadrul economiei digitale. Asta de la, chiar de la începutul economiei digitale. Deci, la un moment dat, introducem da, responsabilități sporite pentru uh, intermediari și trebuie să avem grijă să nu uh, împovărăm astfel uh, economia digitală, pentru că acei intermediari sunt furnizori de servicii și dacă au obligații sporite, ce înseamnă asta? Poate că mai puține companii vor putea rămâne active pe piață. Deci acesta e un aspect uh, important și trebuie să-l înțelegem. Deci nu trebuie pierdut din vedere că platformele nu se referă doar la conținuturi culturale. Platformele sunt active în uh, foarte multe domenii. Sigur, există o anumită, un anumit uh, grad de responsabilitate. Și e, e adevărat că și platformele trebuie să-și pună niște întrebări la un moment dat. Mai departe, în ce privește situația femeilor și accesului uh, universal, am inclus deja niște paragrafe referitoare la această temă. Apoi, în ce privește transferabilitatea licențelor. Aici încă așteptăm uh, câteva propuneri și uh, sigur sperăm că uh, licențele de conținut legale să poată fi portabile de la o zonă geografică la alta. Sigur, aici cerem și concursul Comisiei Jurii, dar până la urmă unele aspecte din acest instrument, uh, inclusiv cele care se referă la blocajele geografice, trebuie făcută distinția între ce este justificat și ce nu. Oricum, cred că până la urmă, cred că putem ajunge la un compromis. Eu sunt uh, de acord cu această abordare pozitivă a economiei digitale, ca, văzută ca o oportunitate în mod clar preferă această abordare și nu cea orientată doar asupra riscurilor. Mulțumesc. Can't keep Mr. Buzek much longer because later on this evening. Nu-l mai putem ține aici pe domnul Buzek prea mult pentru că are o recepție la care trebuie să ajungă. Dăm cuvântul doamnei Gebhardt. Mulțumesc, voi încerca să fiu subcintă. Dați-mi voie să spun ceva de la bun început. Nu cred că e rolul nostru acela de a spune că eurodeputații sau cetățenii pot fi fericiți. Fiecare în parte are o proprie accepțiune sau o proprie înțelegere a conceptului de fericire. Și are dreptul să decidă dacă e fericit sau nu. Trebuie să înțelegem însă că revoluția aceasta digitală oferă o serie de oportunități pe care trebuie să le exploatăm. Oportunitățile acestea generează creștere economică și, da, normal, ne dorim să fim numărul unu în lume. Dar avem uh, aici de a face cu o medalie până la urmă și uh, există și un revers al medaliei. Uh, fiecare medalie în parte are o, o parte de avantaje, dar mai există și partea aia de dezavantaje. Iar noi, politicienii, nu ne putem permite să ne concentrăm doar asupra aspectelor pozitive, ci trebuie să analizăm și uh, eventualele consecințe negative uh, și trebuie să găsim soluții pentru acestea. Și iată ajung la aliniatele 7, 8, 9, 10 și 11, uh, care se referă la uh, reguli uh, sau drepturi similare pentru achizițiile online și cele offline. Suntem cam toții, sunt cu toții de acord. Doar liberalii se au o altă poziție. Dar toți ceilalți au spus cât se poate de clar că avem nevoie de drepturi egale pentru uh, contractele online și pentru contractele offline. Prin urmare, iată, pe principiul majorității, asta apare până la urmă în raport. Nu poate apărea altceva. Tocmai de aceea uh, aceasta este baza compromisului pe care îl avem. Și tocmai de aceea, iată, îmi pare rău că liberalii nu vor încă să semneze compromisele, să accepte compromisele, compromisurile de la aliniatele 7 până la 11. Dar asta e situația. În ceea ce privește compromisurile cu privire la blocajele geografice, și aici lucrurile sunt compl- uh, complicate trebuie să vedem că există o diferență între uh, blocajele geografice în uh, sectorul mass mediei, televiziune, jurnale, etc., și în domeniul comerțului electronic, care înseamnă cu totul și cu totul altceva. Deci trebuie să facem o diferență între aceste blocaje geografice și trebuie să le tratăm tocmai de aceea în diferite aliniate și să facem trivite, trimitere la alte tipuri de, uh, de legislație de acte legislative. Pentru că dacă cumpăr un uh, televizor, altele sunt drepturile de autor decât în cazul în care cumpăr o carte. Deci, a, de aici uh, diferența. Uh, nu diferența nu are nimic de a face cu achizițiile online sau offline, ci e vorba despre diferitele tipuri de produse, produse care pot fi cumpărate. cumpărate. În ceea ce privește directiva privind serviciile, da, ea ne poate ajuta, dar la fel ne poate ajuta și uh, ne pot ajuta și alte acte legislative uh, care uh, permit până la urmă stabilirea acelorași tipuri de criterii pentru toate companiile implicate. Uh, spre exemplu, în platforme, micile companii, dar și marile uh, companii trebuie să-și găsească locul uh, fără să fie discriminate pozitiv sau negativ. Lucrurile acestea sunt clare. Deci, iată, legislația privind competiția trebuie să se aplice. Dar ne dorim progresul, dar în același timp ne dorim ca acesta să nu fie în detrimentul micilor companii. Iată, de aceea facem trimiterile la diferite diferitele acte legislative. Bineînțeles, compromisurile sau propunerile făcute de Comisia FEM vor fi tratate de către noi. Sunt foarte importante. Vorbim aici despre accesul diferitelor categorii la aceste tipuri de servicii. Bineînțeles, ele vor fi uh, incluse uh, în raportul nostru final, așa cum vor fi incluse și alte aspecte foarte importante puse în discuție de celelalte comisii. Sper ca următorul set de compromisuri să fie la fel de bun sau bune ca și cele pe care le avem în momentul de față. Și sunt absolut convinsă că până la urmă textul final va fi unul bun. Și asta chiar dacă fiecare în parte dintre noi își va, put, își va spune că dacă ar fi făcut el uh, raportul, altfel ar, ar fi arătat până la urmă. Și eu sunt uh, de exact aceeași părere, dar cu toate acestea sunt încântată de maniera în care am lucrat și de eforturile depuse și consider că până la urmă textul reflectă cel puțin într-o totul poziția grupului pe care îl reprezint eu. Um, foarte bine. Mult, foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi la această dezbatere și au participat și în, în celelalte întruniri la găsirea acestor compromisuri. Este foarte greu, într-adevăr, este un sector complicat, dar a fost o dezbatere foarte utilă, foarte interesantă. Sigur, încă mai sunt multe detalii asupra cărora trebuie găsit un acord, dar acum ă, să fim foarte practici și să nu uităm că vom vota pe acest text pe 14 decembrie, într-o luni seară, la plenara din Strasburg, deci luni seara. Și știu că uneori unii colegi mai ajung și în întârziere, dar votul este programat să aibă loc la șapte după amiază. Deci vă rog pe toți să uh, verificați că, că veți putea fi prezenți în sală la șapte, după, șapte seara la Strasburg și să ne anunțați din timp dacă cineva are vreo problemă tehnică și nu poate ajunge și dacă este cazul să putem găsi altă soluție. De fiecare dată de când avem de votat ceva la Strasburg luni seara, am impresia că era la 9, dar să nu uităm că totuși, într mulți colegi călătoresc în aceeași zi, uneori sunt prinși în trafic, ora 7 ni se pare cam dificil. Da, am putea găsi un acord ca votul să aibă loc mai târziu în aceeași seară, dar trebuie să discutăm cu coordonatorii. Vă voi ține la curent. Știu într-adevăr că unele comisii încep mai târziu votul când e vorba de luni seara, dar oricum e o zi foarte încărcată pentru mulți colegi. Poate, sigur, poate vom putea începe un pic mai târziu, la 8, 8 și jumătate, dar uh, până la 12 atunci. În orice caz, ne vom uh, sfătui cu coordonatorii și dați-mi voi să spun la încheiere, dragi prieteni, sunt câteva observații importante. Pentru că, într-adevăr, nu trebuie să facem aici uh, vreo confuzie și Într-adevăr, revin la ideea următoare. Ambiția, a fi ambițios într-un astfel de dosar nu înseamnă să eviți cu orice preț compromisul, pentru că uh, ambiția aceea trebuie să fie și posibilă, uh, în așa fel încât să avem și o piață unică digitală uh, funcțională pentru IMM-urile noastre și utilă uh, consumatorului. Așa că, în definitiv, Eh, dragi prieteni, reamintiți-vă că este nevoie și de compromis. Întotdeauna altfel nu ne putem îndeplini misiunea. Și, eh, sigur, nu putem obține mereu exact și, eh, și ceea ce vroiam și atât cât voiam. Da, trebuie să acceptăm să fim parțial nemulțumiți. Deci încerc să reformulez această idee. Compromisul nu este uh, uh, incompatibil cu ambiția. Sunt două chestiuni separate, așa că vă rog pe toți, eh, fiți atât de ambițioși cât se poate, dar nu uitați că la final avem nevoie de un compromis comun. Asta este situația. Știu că nu e ușor, dar asta este. Spuneam mai devreme că votul ar trebui să se încheie până la 9 seara, în orice caz, vă vom confirma orarul acestui vot. Și totuși, și eu țin să reamintesc la final că totuși s-a ajuns deja la un, o cantitate însemnată de compromisuri. Deci acele compromisuri au fost deja uh, uh semnate. Deci,